Se pare că putem începe. Prin urmare, haideți să continuăm cu ordinea de zi. Începem așadar uh, dezbaterea pe marginea întrebării cu solicitare de răspuns oral care vizează zonele defavorizate în contextul reformei PAC. Începe doamna Köstinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc reprezentantului Consiliului că a apărut până la urmă. Eu consider că această temă este într-adevăr una sensibilă și foarte importantă pentru, sau din punctul de vedere al Parlamentului European. Și uh, tocmai de aceea ne bucurăm că astăzi avem ocazia de a dezbate această temă cu dumneavoastră. Uh, Comisia Europeană dorește să delimiteze într-adevăr uh, zonele defavorizate. În uh, raportul Dörfer din 2010, Parlamentul European spunea că nu înțelege prea bine criteriile care sunt, vor fi folosite de către Comisia Europeană pentru delimitarea zonelor defavorizare. Parlamentul European nu este de acord și nu înțelege aceste, aceste criterii. Domnul președinte intervine. Vă rugăm, stimată colegă, să vorbiți mai lent. Noile criterii, uh, conform uh, Parlamentului European, ar duce la defavorizarea anumitor uh, regiuni care sunt deja defavorizate. Ei bine, calculele care urmau să ne fie puse la dispoziție nu ne-au fost prezentate deoarece Parlamentul European uh, trebuie să decidă asupra acestui subiect, uh, conform tratatului de la Lisabona, uh, e normal să cerem toate documentele și informațiile de care avem nevoie pentru a lua o asemenea decizie. Ne dorim ca zonele defavorizate și delimitarea lor să devină cât se poate de clară când ne poate oferi Consiliul European datele de care avem nevoie. Consiliul uh, trebuie să se asigure că Parlamentul European, o instituție esențială a Uniunii Europene, nu este lăsat în umbră, în negură, în uh, momentul uh, dezbaterilor pe această temă. Ne dorim ca agricultorii europeni să fie tratați într-o manieră echitabilă și tocmai de aceea vă spunem că până în momentul în care nu vom primi documentele de care avem nevoie, nu vom putea lua o decizie. Doamnelor și și domnilor cer o siguranță de planificare pentru fermele din Europa. Noi ne dorim ca zonele să fie uh, deliminate pe baza unui, uh, unui întret întreg set de criterii care să ducă practic la evaluarea tuturor uh, condițiilor existente în uh, zonele europene uh, și ne dorim ca pe baza acestor reforme să putem într-adevăr proteja fermierii europeni. Astăzi așteptăm răspunsuri concrete din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Urmează acum pentru două minute domnul Capulas Santos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Domnule ministru, activitatea agricolă în zonele rurale trebuie să se bucure de sprijinul nostru total. Vrem să fie păstrată biodiversitatea, să uh, evităm incendiile forestiere și defrișarea solurilor. Acesta este motivul pentru care avem această discuție, dar trebuie să ne referim la niște aspecte de ordin practic. Ni se cere să uh, stabilim uh, delimitarea acestor zone în contextul reformei PAC și uh, nu putem face acest lucru fără a avea informații cu privire la impactul real al noilor criterii la nivel teritorial. Consiliul trebuie să ne informeze, statele membre trebuie să aibă toate informațiile cu privire la adevăratul impact al acestor criterii în statele membre. De aceea am următoarea întrebare pentru Consiliu. Aș vrea să știu dacă ne puteți oferi aceste informații și când și așa să reamintesc Consiliului că Parlamentul European va prezenta rapoartele, portorii vor prezenta rapoartele și dacă nu vom primi aceste informații, nu avem cum ne pronunța în mod responsabil. Prin urmare, Consiliul și statele membre sunt responsabile și aș vrea să ni se spună clar din partea Consiliului, clar, tranșant, dacă va putea să ne furnizeze aceste informații și dacă da, când. Sunt informații esențiale pentru noi. Obligat, senior. Ați nix. Vă mulțumim. Urmează acum pentru două minute domnul Nicholson. Thank you very much. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru regiunea mea și pentru nordul Irlandei, această nouă măsură este deosebit de importantă. Pentru că toate ajutoarele pe care le primesc fermierii din regiunea mea sunt vitale, pentru că mulți dintre ei sunt fermieri, ca să spun așa, cu jumătate de normă. Acum când se schimbă criteriile și când această schemă va fi limitată, trebuie să fim deosebit de prudenți. Pentru că o cantitate mare, o suprafață mare dintre terenurile care până acum erau eligibile în Regatul Unit ar uh, putea să nu mai fie pe viitor, dacă ținem cont de criteriile anunțate până acum. Și uh, s-ar putea ca în uh, noua schemă să se introducă mai multe terenuri productive, dar acestea nu cred că au nevoie de acest tip de sprijin. Și eu cred că ar fi bine să se efectueze un studiu de impact adecvat înainte de a se opera aceste modificări. Mi-aș dori să existe uh, condiții egale pentru toate statele membre și să se țină cont de uh, diferitele tipuri de handicapuri naturale și de diferitele tipuri de producție agricolă. Profit de ocazie pentru a spune că uh, măsurile care sunt uh, uh, în favoarea activității agricole din regiunea mea s-ar putea să nu fie deloc la fel de favorabile uh, agriculturii din, dintr-o regiune din sudul Europei. Eu îmi doresc să existe o abordare mai cuprinzătoare și mai flexibilă. Vechea schemă a funcționat foarte bine și eu nu mi-aș dori să aducem atingere beneficiilor de care ne-am bucurat până acum. Și vreau să știu cine se ocupă exact de reforma politicii agricole comune, Curtea de Conturi sau Comisia? Curtea de conturi critică fiecare mișcare pe care o face comisia și comisia se conformează. Comisar putea să se mulțumească să reacționeze la aceste critici, dar nu poate să își schimbe de fiecare dată atitudinea. Este un adevărat scandal acest comportament. Mulțumesc, stimate coleg. Acum dau cuvântul domnului Lyon, care și dumnealui este autor a acestei întrebări, pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Scoția, 85% dintre zonele arabile pot fi considerate zone defavorizate. Și tocmai de aceea, iată, tremurăm așteptând uh, decizia luată asupra criteriilor de delimitare a acestor zone. Conform vechilor uh, criterii, multe dintre zonele din Scoția nu s-ar mai fi calificat drept zone defavorizate, dar iată că, din fericire, printre criterii a fost inclus uh, și cantitatea de ploaie căzută pe metru pătrat și uh, seceta, etc., care au readus pe harta uh, zonelor defavorizate multe dintre terenurile arabile din din estul în special al uh, Scoției. Cel puțin în Regatul Unit am știut cât se poate de clar care, vor fi, care va fi impactul noilor criterii asupra fermierilor uh, britanici informații cât se poate declare au fost permanent furnizate de, de către guvernul scoțian, respectiv guvernul uh, britanic. Însă, din păcate, în multe dintre statele membre, aceste informații sunt uh, secrete. Și mai mult decât atât, statele membre cer uh, Comisiei Europene să nu ofere Parlamentului European datele de care are nevoie pentru a lua o decizie. Deci, prin urmare, cum am putea noi să contracarăm uh, acuzele aduse nouă de către Curtea de Conturi atâta timp cât Parlamentului European nu primește documentele uh, și informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie. Mi se pare că este crucial accesul la informații acordat Parlamentului, care trebuie să fie pus pe același rang cu Consiliul și Comisia. Statele membre trebuie să vină în fața noastră, să ne ofere informațiile de care avem nevoie dacă uh, acest act legislativ e să fie promulgat de către Parlamentul European. Cer tuturor colegilor să sprijine această, acest apel al meu și anume anume uh, cer Consiliului și Comisiei să ne ofere toate informațiile de care avem nevoie. Vă mulțumim. Urmează acum în numele Consiliului domnul Boțcov. Øh, øh- Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Ministrul danez pentru alimentație, agricultură și pescuit nu este astăzi aici, din păcate, și în numele său și al președinției am să răspund la întrebările 70 și 71 privind delimitarea zonelor defavorizate în contextul reformei PAC. Comisia a analizat consecințele concrete ale utilizării uh, celor opt criterii biofizice pentru a delimita zonele defavorizate și a solicitat statelor membre să elaboreze planuri cu privire la aceste zone. Vorbim despre zone care vor putea primi plăți ca zone defavorizate pentru ca, pe baza simulărilor, să vedem cum uh, sunt utilizate aceste criterii. Înțeleg că Parlamentul European dorește să primească aceste planuri detalate, detaliate, lucru care nu s-a întâmplat, din păcate. Întrebarea privind aceste noi criterii face parte din uh, reforma PAC. Din păcate, deocamdată nu există informații publice cu privire la utilizarea acestor noi criterii biofizice. Sunt de acord cu uh, cei care solicită ca Parlamentul și Consiliul să aibă acces în mod egal la informațiile privind consecințele utilizării acestor criterii pentru determinarea zonelor eligibile în uh, regiuni cu limite uh, și constrângeri majore pentru agricultură. Din câte știu eu, în prezent, toate statele membre au furnizat informații provizorii și planuri provizorii cu privire la consecințele utilizării acestor opt criterii biofizice. Au furnizat aceste informații comisiei. Chiar dacă vorbim despre informații pur preliminare, sunt totuși informații utile privind uh, utilizarea acestor noi criterii care ar putea să fie relevante și pentru Consiliu, dar și pentru Parlament. Consiliul nu are acces la aceste informații, la aceste planuri, fiindcă acestea sunt proprietatea statelor membre. Nu pot fi făcute uh, publice în Consiliu și în Parlament decât dacă statele membre autorizează Comisia să le publice. Și prin urmare, Comisia deocamdată nu le poate nici publica, nici distribui dacă nu are o autorizație în acest sens. Am înțeles că există 12 state membre care deja și-au dat acordul Comisiei pentru ca aceasta să informeze care sunt consecințele aplicării acestor criterii în cazul celor 12 state membre. Lucru care se va întâmpla luna viitoare în Comisia Agri, pe 23. În ciuda acestor deschideri, înțeleg care este uh, consternarea solicitanților cu privire la lipsa de deschidere. Pe 16 aprilie a avut loc o întâlnire a Comitetului Special pentru Agricultură și președinția a încurajat statele membre să își revadă poziția și să uh, ofere Comisiei această autorizare pentru a crește nivelul de transparență. Sper că și celelalte state membre vor oferi autorizarea necesară pentru a dezvolui aceste informații și Parlamentului și Consiliului și pentru a putea astfel cunoaște mai bine consecințele utilizării criteriilor biofizice. În momentul actual, din păcate, eu nu vă pot uh, da alte informații, nu pot face alte comentarii. Prin urmare, dacă aveți uh, întrebări cu privire la alte detalii, acestea trebuie transmise Comisiei în cadrul următoarei întâlniri în Comisia Agri din Parlament în 23 uh, aprilie. Vă mulțumim. Mulțumim. Trecem acum la vorbitorii numele grupurilor. Două minute și jumătate, domnul Dorfman, mai întâi de toate, în numele PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, ceea ce se întâmplă în cazul delimitării zonelor defavorizate e o glumă proastă din punctul meu de vedere și tare mă tem că dezbaterea de astăzi nu va schimba cu nimic situația. Tocmai am auzit de la reprezentatul Consiliului că statele membre uh, au o poziție total diferită de cea a Consiliului. Uh, ba mai mult decât atât, uh, sunt entități total diferite. Ei, iată o nouătate pentru mine. De doi ani și jumătate am tot discutat despre această temă și nimic din ceea ce am decis noi nu, s-a, nu se regăsește în propunerea comisiei. Comisia merge în continuare pe cont propriu. Până în momentul de față nu știm care va fi efectul acestor, acestei noi delimitări, nu știm care vor fi uh, zonele incluse pe hartă și care sunt zonele care vor fi excluse. Nu, uh, nu mă înțelegeți greșit, se prea poate ca această delimitare să fie mai bună pe viitor și dacă ne uităm la ce se întâmplă în multe state membre, ne dăm seama că această îmbunătățire e necesară. Însă, important este ca uh, zonele Uh, incorrent, uh, incorrect considerate drept defavorizate să fie excluse de pe hartă și uh, nu contrariul. Din păcate însă deocamdată nu se știe exact care va fi efectul acestor criterii biofizice și simulările nu or să ne ajute. Consiliul recunoaște că hărțile se află în posesia statelor membre și că Consiliul nu le are la dispoziție. Ei bine, atunci cum să luăm o decizie dacă nu știm care sunt uh, datele problemei? Ar mai lipsi ca statele membre sau Comisia să susțină că Parlamentul European Uh, ar, este cel care insistă pe, această nou, pe acest nou tip uh, de delimitare. Asta ar mai lipsi. Domnule reprezentant al Consiliului, nu pot decât să vă cer să fiți transparenți, să dați dovadă de transparență și să ne permiteți și nouă Parlamentului European să ne facem treaba, pentru că acest lucru va fi în interesul Consiliului, a Comisiei, dar în special în interesul fermierilor. Vă mulțumim foarte mult, stimate coleg. În numele socialiștilor și democraților urmează domnul De Castro. Președinte, onorevoli Domnule președinte, stimați colegi, cunoașterea datelor privind uh, utilizarea noilor criterii biofizice în statele membre propuse de Comisie pentru delimitarea zonelor defavorizate este esențială pentru Parlament în calitate de colegiuitor. Lipsa de transparență și reticența la transmiterea acestor date către reprezentanții cetățenilor europeni arată o atitudine a statelor membre și a Consiliului care nu ia în considerare revoluția democratică consfințită în tratatul de la Lisabona. Parlamentul European este colegislator în reforma PAC și nu putem accepta nici o diferență între informațiile care există între instituțiile implicate în acest proces. Trebuie să fim la, pe picior de egalitate cu Consiliul pentru a evalua uh, cu bună știință criteriile propuse de Comisie. Vreau să reamintesc uh, că nu există date, pentru că există state membre care se opun furnizării acestor date către Parlament și de aceea invităm Consiliul să ceară statelor membre să dea dovadă de maximă transparență și colaborare totală, având în vedere schimbările instituționale după tratatul de la Lisabona. Mulțumim, domnule președinte, mulțumim și Consiliului. Vă mulțumim, domnule De Castro. Urmează acum, în numele Aldo, Alde, doamna Reimers, pentru două minute. Domnule președinte, stimate reprezentant al Consiliului, stimați colegi, este absolut uimitor uh, că noi trebuie să decidem viitorul uh, politicii agricole comune în absența informațiilor de care avem nevoie pentru a lua o astfel de decizie. Bineînțeles, e normal să delimităm din nou zonele defavorizate, e normal să schimbăm criteriile de, delimita, de delimitare. Uh, Însă, nu e acceptabil ca Parlamentul European să nu aibă posibilitatea de a evalua fiabilitatea acestor criterii propuse. Avem nevoie de hărți pentru a stabili clar dacă o nouă delimitare conform celor noi, celor opt noi criterii este într-adevăr fiabilă încă nu-mi dau seama dacă celelalte instituții își doresc ca PE să acționeze ca colegiuitor. În calitate de reprezentant al fermierilor, dați-mi voie să mă îndoiesc că aceste noi opt criterii vor ușura delimita, delimitarea zonelor defavorizate. s-ar putea folosi și alte criterii, precum lisa infrastructurii, accesul pe piața uh, Uh, forței de muncă și uh, diferitele tipuri de uh, asociații. În funcție de criteriile pe care le folosim, rezultatele pot fi diferite. E momentul să evaluăm poziția Comisiei pentru a putea îndrepta Comisia pe calea cea bună în cazul în care lucrul acesta este posibil și este necesar. Deocamdată nu pot să decât să cer să excludem zonele defavorizate din discuția privind PAC. Vă mulțumim foarte mult. Urmează acum, în numele verzilor, pentru un minut 30, domnul Smith. Uh, uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ca reprezentant al unei națiuni nordice ecologiste, aș vrea să ca reprezentant al unei astfel de națiuni, m-aș fi așteptat la mai multe de la dumneavoastră, însă sunt dezamăgit. Uh, E o situație inacceptabilă care ne aflăm noi ca legiuitori. Zonele defavorizate sunt foarte importante pentru mari teritorii. În Scoția, 83% din teritoriu este clasificat ca fiind zonă defavorizată. Și pentru agricultorii noștri e foarte important acest lucru. Deci e ceva absolut crucial. Nu e o chestiune de importanță secundară. E important să vedem cum producem alimentele. În Scoția am cartografiat, am pierdut 62.000 de uh, kilometri pătrați conform noilor criterii, am uh, câștigat alte kilometri, deci noi uh, vrem să lucrăm în mod transparent, eficient, tot ceea ce își doresc guvernele scoțiene și daneze. Însă se pare că în acest Parlament uh, se dorește o aplicare orbească acestor criterii asupra tuturor teritoriilor. E ceva ce nu putem accepta în niciun uh, caz. Deci, dragi colegi, vă rog să vă dați seama că nu putem continua fără toate informațiile, informațiile și eu unul nu voi continua fără aceste informații de care avem nevoie acum. Mulțumesc. Urmează acum, în numele grupului ECR, domnul Wojciechowski, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să Contribui și eu cu ceea ce am auzit uh, cu privire la cartografiere. Cred că criteriile trebuie să fie disponibile, iar în ceea ce privește aceste criterii, consider că acestea ar trebui, în primul rând, să se bazeze pe condiții care vizează solul, umiditate, așa cum a menționat și domnul Nicholson, iar un alt criteriu important se referă la intensitatea muncii. În anumite zone, ca de pildă în cele muntoase, intensitatea muncii este mai ridicată. Și apoi competitivitatea. Ar trebui să analizăm și distanța până la piețe sau până la sursele de materii prime. Acestea ar trebui să constituie principalele criterii. Mulțumesc! Urmează pentru grupul GUE domnul Hennen. Mulțumesc, domnule președinte. Parlamentul trebuie să aibă niște hărți uh, detaliate privind delimitarea zonelor defavorizate. E ceva crucial, din două motive cel puțin. În primul rând, uh, deoarece uh, merităm respect. Suntem singura instituție legitimitate, cu legitimitate democratică, deci trebuie să avem toate uneltele necesare pentru control legislativ. În al doilea motiv, E o chestiune de bun simț dacă avem niște ambiții pentru agricultura Europei, dacă vrem solidaritate teritorială, dacă ne dorim o agricultură de calitate, foarte autonomă în ceea ce privește resursele regenerabile, care să ducă la o bună sănătate a publicului, dacă vrem să combatem uh, încălzirea climatică și să facem față nevoilor alimentare ale populației, atunci toate ajutoarele europene trebuie regândite în funcție de aceste obiective și pentru a acționa în acest sens, niște hărți detaliate ale zonelor agricole reprezintă un instrument indispensabil. Să mai spunem asta încă o dată. O politică agricolă comună nu ține doar de o politică a piețelor speculative. E vorba aici de civilizație, de toate aspectele din viața cetățenilor din toate statele membre. Mulțumesc, domnule Hena. Urmează doamna Dodds de la Neafiliați. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus deja adesea, această politică este foarte importantă, mai ales în contextul Irlandei de Nord, unde 70% dintre terenuri se înscriu deja în acest mecanism. Speram că această dezbatere să clarifice situația, însă lucrurile nu stau așa și mie, parcă mie, mie, mă, mă simt jenată că ne-ați prezentat informații atât de scheletice, de, de insuficiente. Pur și simplu nu este suficient. Fermierii din Irlanda de Nord trebuie să știe care va fi efectul acestui mecanism, care vor fi noile criterii, din câte înțeleg, terenurile desemnate ca dezavantajate, favorizate în prezent vor fi excluse în Irlanda de Nord vrem să știm că vom beneficia și de flexibilitate regională atunci când va fi vorba de a defini teritoriile terenurilor, ă, limitele terenurilor. Care va fi termenul de aplicare? Acum e 2014 cu anumite amânări în funcție de specificul terenului. Toate aceste aspecte trebuie să fie avute în considerație. Vă mulțumesc, stimată colegă v-aș ruga pe toți să respectați cele 60 de secunde. Două minute, domnul Ia. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate reprezentant al Consiliului European, în ceea ce privește efectul, dacă n-ar fi atât de serios, uh, am putea poate să zâmbim. În... Sunt state membre care furnizează cărți către Consiliu și precizează în același timp că acestea nu ar trebui să fie transmise Parlamentului European. Eu credeam până acum că statele membre constituie Consiliul și de aceea, ca semn de încredere, consider că ar trebui să ni se transmită și nouă acele cărți care au fost deja transmise uh, Comisiei pare a fi uh, secretul cel mai bine păstrat, uh, se tranzacționează ca cele mai bune acțiuni. De aceea, consider că această propunere nu vizează neapărat uh, con- componența solului, ci productivitatea acestuia și nu trebuie să ducem până la limită uh, această unitarizare în Uniunea Europeană. Pentru acest lucru, uh, chestiunea este una mult prea problematică. Trebuie ca aceste lucruri să le discutăm în liniște, ceea ce înseamnă că nu în cadrul reformei PAC, ci printr-un raport separat. Tocmai pentru că nu ar mai fi presiunea timpului și asta și datorită contextului atât de complex și pentru că nu am vrea să lăsăm această temă să uh, devină una secundară, ținând cont de reforma PAC. Este vorba de viața fermierilor și a familiilor lor, de veniturile lor și de aceea ar trebui să ne a, uh, luăm timpul necesar pentru a discuta această problemă a, uh, cu liniștea care se impune. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar. Avem un cartonaș albastru din partea domnului Cună. Acceptați întrebarea? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Iar, considerați și dumneavoastră că sistemul de criterii pe care Comisia l-a stabilit acum pentru promovarea regiunilor defavorizate pune dă peste cap întreg sistemul. Dumneavoastră ați activat și în zona de criză din Mecklenburg-Vorpommern și acum uh, această zonă nu se mai încadrează pentru că solul se încadrează cu 20 de puncte și chiar că ar fi o zonă uh, defavorizată. Cum credeți că va deveni uh, situația în aceste regiuni? Mulțumesc, domnule președinte. Poate că acesta este motivul pentru care hărțile sunt un secret atât de mare, pentru că rezultă lucruri care nu pot fi explicate cu judiciozitate și cu raționament. Am um, activat și într-un grup care trata acest lucru în zona Eiffel, aceleași condiții ale solului și jumătate din regiune dintr-o dată nu mai este defavorizată. În astfel de condiții nu se mai poate face politică rațională. Dacă statele membre decid uh, să nu ne pună la dispoziție hărțile, nu știu cum să continuăm această procedură. Eu solicit transparență. Mulțumesc. Urmează acum doamna Garcia Perez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte majoritatea colegilor voi spune și eu încă o dată că Parlamentul European trebuie să aibă toate informațiile necesare pentru a-și duce la bun sfârșit uh, munca cât mai bine, într-un context atât de dificil ca cel actual. Știm câtă nesiguranță există în acest sector în legătură cu reforma politicii agricole comune. În al doilea rând, în mai 2010, Parlamentul s-a pronunțat în legătură cu această chestiune privind uh, zonele defavorizate. Și am spus atunci că dacă folosim doar criteriile biofizice, acestea nu au cum să fie adecvate pentru întreg teritoriul european. De aceea spun că ar trebui să se facă un studiu pentru introducerea criteriilor socioeconomice, deoarece există multe zone rurale din UE care uh, Uh, sunt uh, practic amenințate cu, despo- cu popularea. Deci nu putem combate acest fenomen al depopulării dacă nu includem aceste noi criterii. Vă mulțumesc. Un minut și jumătate, domnul Elward. Mulțumesc, domnule președinte. Chestiunea zonelor defavorizate este foarte importantă pentru agricultura europeană mai bine de 50% dintre terenurile europene sunt clasificate ca atare și în Irlanda această cifră se ridică aproximativ la 75% la supra, la sută din suprafața țării. Din punct de vedere economic, acest mecanism este foarte important pentru noi, ajutând 100.000 de fermieri să supraviețuiască dacă ne gândim mai ales și la contextul specific al Irlandei. Agricultorii care activează în aceste zone se confruntă cu greutăți deosebite și piața nu ia în calcul greutățile suplimentare cu care se confruntă acești agricultori din zonele defavorizate. Și de aceea trebuie să vă asigur că măsurile de până acum n-au fost finanțate suficient ca proporție din bugetul PAC. Principiul subsidiarității nu a fost de Ar trebui să fie respectat și statele membre ar trebui să poată utiliza aceste, aceste criterii pentru a avantaja la maximum pe agricultorii din respectivele state membre. Înțeleg că s-au înregistrat întârzieri în materie de pregătiri și, de asemenea, întârzieri în materie de plăți. Și din dezbaterea de astăzi îmi dau seama că anumite state membre chiar au refuzat să predea situațiile actuale. Tot așa, motivele pentru care unele zone au fost clasificate ca atare par să ridice probleme. Am dori ca statele membre să fie încurajate să accelereze acest proces. Vă mulțumim, stimate coleg. Domnul Heusling, un minut. Stimați colegi, este o neluare în considerare a Parlamentului de către statele membre și ar trebui să nu trecem cu vedere acest lucru și să reacționăm. Ar trebui să luăm o decizie cu privire la ceva care efecte nu le cunoaștem. Este un joc uh, ciudat uh, și mai ciudată mi se pare situația din Germania, din partea Guvernului german nu primim niciun fel de hărți, le primim însă din partea Asociației Țăranilor din Germania. Așa ceva nu mai putem accepta pe viitor. Consider că în Europa avem nevoie de criterii unitare. Dacă sunt suficiente criteriile biofizicale, mă îndoiesc. Avem nevoie și de criterii socioeconomice pentru a putea încadra așa cum se cuvine lucrurile. Nu se poate face pur și simplu uh, o, o harta Europei și să evaluăm în același fel toate zonele. De aceea trebuie să avem o dezbatere transparentă și lucrurile se desfășoare în, cu deschidere și nu în spatele ușilor închise. Mulțumesc! Urmează acum doamna Gerling. Un minut. President, mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în numele nenumăraților agricultori din sud-vestul Angliei care se chinuie să trăiască de pe urma agriculturii în zone defavorizate. Dacă sprijinim în mod activ agricultura în astfel de zone, beneficiile sunt multiple. În primul rând, o gestiune durabilă a peisajului. Asta înseamnă că 100.000 de mii de oameni se pot bucura de frumusețea peisajelor. Și întreg procesul de negociere a noi, politici agricole comune, creează nesiguranță. Îi face pe fermier să nu-și mai poată planifica activitățile și le îngreuiază activitatea. Nu e posibil să lăsăm această stare de nesiguranță să persiste în ceea ce privește desemnarea zonelor defavorizate. Zona mea, de exemplu, nu vede mari uh, progrese care se pot face, de exemplu, în ceea ce privește numărul de zile lucrate. Că Vrem să menținem credibilitatea și poate că sunteți îndepărtați de, de țărani, de agricultori. Vă rog însă să folosiți informațiile și lăsați instituția să-și facă treaba numele circunscripțiilor, chiar dacă asta nu vă place. Vă mulțumesc. Doamna Patrau Neveș, două minute de la PP. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia a spus că trebuie să ne gândim mai mult la aceste zone defavorizate și la criteriile biofizice folosite. Trebuie să avem informații clare despre ceea ce se întâmplă. Asta e important atunci când Parlamentul este chemat să discute noua politică agricolă comună. Delimitarea acestor zone, criteriile, sunt foarte importante dacă ne gândim la contextul general al politicii agricole comune. Vorbim de niveluri de discriminare pozitivă care ar putea stimula producția agricolă pentru teritoriul Uniunii Europene. Ideea e de a asigura supraviețuirea comunităților rurale și de a opri exodul de populație de acolo. Trebuie să evaluăm aceste zone pe baza informațiilor primite de la statele membre, însă avem nevoie de informații detaliate, să vedem ce nivel de subsidiaritate este necesar pentru această definiție. Nu doar criterii fizice, ci socioeconomice să vedem valorile limită ajustate la specificitatea fiecărui stat membru și a fiecărei regiuni. Trebuie să, de asemenea, să avem în vedere și criteriile biofizice cumulate, sol, climat, relief, distanță, o grămadă de elemente, de asemenea flora și fauna specifică. Toate trebuie să fie considerate la oaltă. Din păcate, însă, Comisia arată o, o lipsă totală de trimiteri la uh, situația dezavantajată de facultate de geografic, izolarea anumitor comunități rurale care distanța de punctele de servicii. Portugalia conține la rândul ei zone foarte izolate și de asemenea insule și mai izolate. Următorul vorbitor are un minut, domni, domnul Tabaldi. <clears throat> Mulțumesc. Én a Domnule președinte, dragi colegi, mi-am început cariera ca diplomat în Uniunea Sovietică de la acea vreme și existau foarte multe secrete de stat atunci. N-aș fi crezut că acum în Uniunea Europeană ar fi un secret și de neaflat cum anume sunt clasificate regiunile ca uh, regiuni mai puțin favorizate. În Ungaria, la mijlocul țării noastre, între fluviile Dunăre și Tisa, care, zona care este clasificată ca semi-deșert de FAO, nu știm dacă vom putea obține acest statut, însă fără irigare agricultura nu poate fi viabilă. De aceea sunt perfect de acord cu dumneavoastră. E un păcat uh, că Comisia nu este reprezentată aici și este un păcat ceea ce face Consiliul în această privință. Mulțumesc. Urmează acum, timp de un minut, domnul Ashworth. Uh, Domnule președinte, vreau să-mi exprim îngrijorarea față de urmările pe care le poate avea propunerea Comisiei de a clasifica zonele defavorizate. În Marea Britanie, aceste zone sunt printre cele mai frumoase, cu o mare biodiversitate, însă sunt în același timp zone foarte vulnerabile. Și, într-adevăr, sunt zonele în care politica agricolă comună, prin sprijinul ei, e esențială pentru a menține subsistența celor care trăiesc și muncesc acolo. Totuși, o punere în aplicare detaliată e esențială și de aceea rog Comisia să ia în vedere trei lucruri. În primul rând, noul prag de 50% pentru calificare. În al doilea rând, să se folosească cea mai mică unitate administrativă pentru a reflecta așa cum trebuie potențialul agricol și, în ultimul rând, să dea dovadă de o anumită suplețe în ceea ce privește handicapurile naționale și criteriile biofizice și modul în care acestea sunt măsurate pentru a califica, pentru a categorisi o anumită zonă. Vă mulțumesc! Domnul Silvestris de la PPE. La e preservare... Pentru a evita deșertificarea și pentru a păstra întregul potențial al terenurilor în țările noastre, Comisia trebuie să ofere sprijin maxim agricultorilor din zonele dezavantajate. Pe lângă ce se prevede deja sub în capitolul dezvoltare rurală. E greu pentru agricultorii de aici. E greu să se ajungă la o definiție a ceea ce înseamnă zonă defavorizată și uh, ce avem în prezent s-ar putea să nu ne permită ajungerea la o definiție clară, ceea ce va dezavantaja atât pe agricultor cât și pe contribuabili. Pragurile sunt prea rigid definite și nu ne vor permite să ne atingem scopurile. De asemenea, și ceea ce se prevede de la 68, asistență, ă, sunt, sunt elemente menite a distorsiona ambientul concurențial. se vorbește despre anumite culturi de plante specifice în Italia, dacă nu am avea acele zone, s-ar pierde și un patrimoniu istoric foarte important. Și e vorba încă o dată și de recolte bio, care trebuie păstrate. Trebuie să intervenim, de asemenea, pentru a opri eroziunea și deteriorarea pânzei freatice. Deci trebuie să avem mare grijă. Sunt 53 de tipuri diferite de măslin în, în, în Puglia. Nu toate de valoare egală, dar de importanță istorică. Deci acesta este un criteriu bio pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Mai sunt și alte criterii fizico-geografice care trebuie coroborate cu altele. Vă mulțumim. Următorul vorbitor, un minut, doamna Kadenbach. Uh, Domnule președinte, domnule președinte de ședință, îmi pot imagina că nu a fost ușor pentru președinția Consiliului să vină aici, însă văd uh, în acest gest și o șansă și o speranță pe viitor de a renegocia cu Comisia, asta ținând cont și de absența Comisiei. Eu cred că un atlas care se compune din aceste opt uh, proprietăți biofizice reprezintă ca un fel de bază școlară, dar nu poate să fie o bază care să definească viitorul politicii noastre agrare. Avem nevoie neapărat și de un criteriu care să țină cont de situațiile socioeconomice și ar trebui să privim regiunea ca un fel de zonă uh, viabilă în care se desfășoare viața. Doar astfel de indicatori cu privire la sol nu sunt suficienți. Dacă oricum, statele membre nu sunt dispuse să vă furnizeze aceste hărți. Propun să construim un atlas care să cuprinde și aceste criterii socioeconomice. Mulțumesc. Urmează acum timp de două minute domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Tema plăților compensatorii este una foarte importantă pentru țăranii noștri din zonele afectate și trebuie să menționez aici că plățile compensatorii reprezintă o poveste de succes în politica agrară europeană. Au contribuit la uh, o cultivare la scară largă în aceste zone și s-a asigurat astfel și biodiversitatea, asigurând în același timp și locuri de muncă pentru persoanele din acele zone. Oamenii au beneficiat astfel de perspective în acele zone. De aceea nu înțeleg cum procedează acum Comisia și Consiliul cu această temă foarte sensibilă. Dacă analizăm aceste opt criterii biofizice, constatăm că se nasc noi nedrept nedreptăți care sunt uh, mult mai nedrepte decât sistemul actual, unde există anumite probleme de delimitare. Din Germania a rezultat că 2,8 milioane de hectare nu s-ar mai încadra și ar, s-ar încadra alte 1,2 milioane de hectare. Dacă vorbesc cu fermierii din aceste zone, aceia sunt surprinși că dintr-o dată ar deveni zonă defavorizată. În Franța înțeleg că ar urma să devină o zonă dezavantajată, una în care fermierii beneficiază de cel mai mare venit uh, mediu eu solicit Consiliului să acționeze în spiritul tratatului de la Lisabona pentru a beneficia de propuneri mai bune. Și trebuie să mai adaug ironic că uneori poate Parlamentul trebuie să pună la dispoziția Consiliului și a Comisiei tratatele de la Lisabona pentru ca să înțeleagă odată pentru totdeauna că ele există, că se pare că nu au înțeles-o până acum. Și pentru că și domnul Iar s-a referit la acest lucru. Aș veni și eu cu o propunere similară. Ar trebui să declarăm uh, zona în care uh, există clădirile Consiliului și ale Comisiei ca zonă defavorizată pentru uh, această propunere. Mulțumesc. Urmează acum două minute domnul Kalinowski. Mulțumesc, domnule președinte. Văd că atât Comisia cât și statele membre erau foarte hotărâte în legătură cu demarcarea acestor zone defavorizate. Însă rezultatele nu sunt uh, satisfăcătoare. Mă refer la demarcarea obiectivă a acestora pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Eu nu, nu văd să se fie acționat uh, în mod rațional dacă e să ne gândim la la mm, frontierele comunelor, care sunt diferite de la o țară la alta. În Polonia, de exemplu, suprafața medie e de 12.000 de hectare. Uh, teritoriile comunale sunt foarte diferite, deci nu e posibil să compari o comună dintr-un stat cu cea din altul. Există și zone în care mm, solul este de o calitate mai omogenă, deci este situație mai comparabilă, iar în altă parte lucrurile sunt foarte diferite. De asemenea, există și acel procent din, din PAC de 66% care ar declanșa plățile. Însă e un prag prea ridicat, deoarece asta înseamnă că multe zone ar rămâne pe din afara acestei definiții, iar fermierii nu ar mai putea lucra acolo. Avem dovezi științifice în Polonia pentru multe zone care arată că este foarte greu să recoltezi orice cultură dacă nu ai ajutor financiar din partea Uniunii Europene. Mulțumesc! Trecem acum la vorbitorii din cadrul procedurii intervențiilor spontane. Are cuvântul acum uh, un minut doamna Ferhaien. Äh, Mulțumesc, domnule președinte, stimate reprezentant al Consiliului. Comisia, din păcate, nu este reprezentată în mod suficient, așa cum aș fi dorit, uh, ca semn de respect pentru uh, Parlament, dat fiind faptul că reprezint o regiune care este masiv afectată de această propunere, zona Eiffel, mă întreb și eu dacă această încercare, care nu prea are nicio valoare de a crea un sistem unitar pentru zonele defavorizate, corespunde necesităților acestor regiuni, ținând cont de faptul că celor care trebuie să ia decizia nu le stau la dispoziție informațiile necesare. Mă întreb dacă s-a făcut o evaluare de impact. Avem nevoie nu doar de criterii biofizice, ci în plus și de criterii socioeconomice și de aceea solicit Comisiei să includă și acest aspect în timpul necesar și în afara pachetului de reformă PAC și pe baza documentelor necesare și analizei detaliate uh, care se impune pentru a stabili criteriile. Mulțumesc! S-a înscris acum la cuvânt doamna Brenda Gast. Um, Mulțumesc. Stimați colegi, e important să considerăm umiditatea solului ca un criteriu foarte important de clasificare pentru aceste zone. Este foarte important să luăm acest lucru în considerare pentru că acest lucru ne permite să evaluăm mai bine și efectul schimbărilor de climă și a modificărilor recente aceste fenomene afectează în special zona din care provin eu, din vestul Irlandei. Ne poate spune Consiliul dacă, conform cărților, hărților actuale, până la definitivarea noilor hărți, se pot aloca fonduri speciale pentru această zonă lumii acestui criteriu. O chestiune importantă pentru Irlanda. Vă mulțumesc. Mulțumim, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Nu am primit lămuriri de la Consiliu, însă o serie de state membre care au informații poate că ar putea să ne lămurească. Am înțeles că 20 de state membre au informații, iar 12 doresc să ni le împărtășească în spatele ușilor închise. Nu știu, poate că ceilalți au descoperit uh, un zăcământ de aur și nu vor să împărtășească această veste cu noi, însă e o problemă cu o mare încărcătură politică așa cum știu și cei care s-au ocupat de desemnările inițiale. Deci, fără aceste informații cruciale, Parlamentul nu poate lua decizii în legătură cu zonele cele mai defavorizate. Deci, de aceea îi cer Consiliului, de fapt îi cer Comisiei informațiile și îi cer Consiliului să colaboreze cu noi și să încurajeze acele țări care nu vor să împărtășească informațiile să o facă cât mai repede. Am auzit ce îngrijorări au colegii din alte state membre și văd că îngrijorările sunt peste tot, deoarece aceste plăți sunt importante pentru supraviețuirea agriculturii în aceste zone. Deci, în loc să punem noi mai multe întrebări, cred că dumneavoastră ar trebui să reacționați. Vă mulțumesc. Care cuvântul doamna Mană. Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere cu privire la zonele defavorizate este foarte importantă dacă dorim să menținem o, o producție uh, la nivelul întregii Europe. Dacă ne ținem cont de condițiile naturale din uh, întreaga Europa, constatăm că există o mare diversitate. Încă mai avem un metru de zăpadă pe alocuri în uh, Finlanda și în alte părți uh, se merge deja la scăldat. De aceea trebuie să analizăm această diversitate atunci când determinăm aceste zone defavorizate. Dacă există condiții proaste sau perioade agricole scurte, acestea constituie factori determinanți. Dacă ne uităm și la chestiunile economice, și acestea sunt importante, dar trebuie să ținem cont mai bine și de chestiunile care vizează primul pilon. Este important să avem o procedură transparentă și ca Parlamentul să cunoască aceste hărți. Mulțumesc! Domnul Ferreira, care nu a putut fi prezent în timpul dezbaterii, primește acum cuvântul. Vă rog. Obrigat, președinte. Cum sabe, cum autor... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că aveam alocate două minute. Am într-adevăr două minute la dispoziție? Două minute. Mulțumesc că mi-ați confirmat asta. În primul rând, aș vrea să discutăm cadrul general. Clasificarea acestor zone defavorizate, conform propunerii în 2005, se bazează doar pe criterii socioeconomice. Sunt zone unde există ferme de familie, familii mici, care au avut de suferit din cauza alegerii acestor criterii. Și din multe puncte de vedere, Uniunea Europeană refuză să accepte ce rol ar putea să joace acestea în viitor definiția actuală se uită doar la criterii biofizice și ignoră cele socioeconomice. O să, o să cheltuim în mod nejudicios, o să împărțim în mod nejudicios banii de PAC între agricultori europeni, dacă nu avem în vedere acești factori socioeconomici. Gândiți-vă și la exodul rural. experții trebuie să decidă care criterii biofizice intră în calcul. Însă am putea să ne consultăm cu reprezentanții statelor membre, pentru că ar putea exista acolo rețele specializate. Niciun portughez, de exemplu, nu este prezent în această comisie de experți. Asta va îngreuna problemele actuale, pentru că chestiunea este una deosebit de complexă încercarea de a găsi o definiție comună. Și dacă nu facem asta, o să-i favorizăm pe unii și o să-i păgubim pe alții. Deci nu s-a răspuns la multe întrebări. Trebuie să existe garanții ferme că fondurile PAC sunt distribuite în mod judicios. Mulțumim. Are cuvântul domnul Niculescu

presidente egregi rappresentanti del consiglio quella che abbiamo. stimate reprezentante al consiliului doamnelor și domnilor poziția exprimată astăzi aici uh, pe care ați prezentat o dumneavoastră din partea consiliului e o adevărată insultă la adresa parlamentului. E o insultă deoarece nu suntem respectați și nu suntem puși pe picior de egalitate cu, celelalte, cu cealaltă instituție care trebuie să legiuiască. Nu putem accepta și eu ca raportor pentru, pentru reforma PAC, deci nu am cum să accept să trebuiască să luăm o hotărâre, să ne stabilim o poziție fără să avem informațiile uh, pe care le aveți dumneavoastră la Consiliu. Impactul asupra pilonului 1 și impactul asupra plăților și procentul pentru zonele defavorizate, deci toate acestea nu pot fi simulate dacă nu avem informațiile necesare. Deci Parlamentul nici nu ar trebui și nici nu are cum să vă răspundă în legătură cu reforma PAC dacă dumneavoastră nu ne puneți la informație datele de care avem nevoie. Vă mulțumesc! S-a mai înscris la cuvânt și domnul Țver. Stimate domnule președinte, dragi colegi, dragi colegi. Eu provin din Slovenia și pentru țara mea este extrem de important uh, disponibilitatea să arate limitările naturale în acest sens, îi susțin pe colegii care au spus că nu sunt suficiente criteriile biofizice pentru această încadrare și că trebuie ținut cont și de aspectele socioeconomice. Ar dori să mai subliniez ceva ce nu s-a spus astăzi. Este vorba de o mare problemă demografică. Avem foarte puțini agricultori tineri. Acest lucru este una dintre cele mai mari probleme pentru uh, viitorul agriculturii europene. Acum câteva zile am avut în Parlament o audiere publică pe această temă și a rezultat că doar 6% din uh, tineri sub 35 de ani activează în agricultură și propun să se țină cont și de un astfel de criteriu. Mulțumesc pentru această observație. Vă întreb dacă mai există înscrieri la cuvânt ad hoc, domnul Kelly. Kelly, Peter. Nu am intenționat să vorbesc pentru că mă interesa să ascult, însă dați-mi voie să vă spun că dezbaterea mă, mă uimește oarecum. Aș vrea să aud o serie de răspunsuri la niște întrebări care s-au pus aici. Mai ales la ce a întrebat domnul Nicholson. În al doilea rând, mi s-a părut extraordinar că în reclasificare s-a spus că Germania va pierde 8 milioane de acri și Franța va câștiga milioane în plus. Mi se pare extraordinar să poți face ceva cu o trăsătură de condei. Înțeleg că există informații care nu sunt disponibile Parlamentului. Ceva nu, nu e în regulă aici și problemele trebuie să fie clarificate în interesul onestității a politicii agricole comune și a agriculturii în general. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am alte înscrieri spontane la cuvânt, de aceea îl rog pe președintele Consiliului să-și facă observațiile finale. Vă rog! Intervenție fără microfon. Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru faptul că ați solicitat o transparență maximă și eu sunt de aceeași părere. Așa cum am spus în introducerea mea, am solicitat și noi, în cadrul președinției noastre, ca statele membre să-și regândească pozițiile și să acorde această autorizare de publicare. Transparența este decisivă și noi, ca președinție, vom face tot posibilul pentru a realiza acest lucru. Mulțumesc pentru observațiile dumneavoastră și pentru dezbatere. Președintele, mulțumesc și eu tuturor celor care au participat la această dezbatere. Înainte să trecem la următorul punct, permiteți-mi să vă informez că din partea grupului ALDE și FD